doamnelor și domnilor, membri ai comisiilor Agri și FEM. Este o reuniune în comun. Vă propun să începem imediat cu votul privind avizul privind rolul femeilor în zonele rurale, raportori uh, doamna Petir și doamna Rodriguez. Mai aștept câteva clipe pentru toți cei care uh, încă semnează lista de prezență. Dar oricum, colegii erau deja prezenți, ar fi putut să începem la ora 9, dar am vrut ca toată lumea să aibă răgazul necesar pentru a se așeza. Deci, încă o dată, bine ați venit, dragi colege, dragi colegi și cei de la Comisia FEM și cei de la Comisia AGRI dau uh, binețe și asistenților și personalului și secretariatului și urez bun venit colegului meu, Joao Pimenta Lopez, căruia îi dau cuvântul dacă dorește să spună câteva cuvinte de introducere. Da. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, că îmi dați cuvântul. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Uh, Mă bucur că avem această uh, întâlnire în comun între Comisia noastră și Comisia Agri. A fost un efort comun și eforturile făcute de cele două raportoare și de raportorii din umbră ne-au permis să ajungem la un consens și de asemenea să avem un document echilibrat în ceea ce privește rolul pe care îl joacă femeile în zonele rurale și rolul femeilor în general în agricultură și să vedem cum putem să um, găsim soluții pentru a pune capăt inegalităților care încă persistă între bărbați și femei. Acum dau din nou cuvântul domnului președinte Sikierski. Vă mulțumim frumos! Vreau să știu dacă doamnele raportor doresc să ia cuvântul înainte să trecem la vot, vă rog. Doriți să las cuvântul, doamnă Petir? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să adresez mulțumiri uh, tuturor celor care ne-au ajutat uh, la redactarea acestui raport. Mulțumesc uh, cu adevărat și colegilor care au depus amendamente, care și-au demonstrat interesul pentru acest subiect. Am vrut să avem un raport pozitiv și sperăm că versiunea finală după adoptare va fi în continuare constructivă. Și vreau să vă spun că acest raport uh, este în onoarea tuturor femeilor curajoase care trăiesc în mediul rural, pentru că ele sunt uh, uh, cele care păstrează tradițiile, cultura, familia, uh, participă la menținerea biodiversității și sunt adevărate eroine și sper că acest raport va permite îmbunătățirea statutului. Pani poseł Samura Bazbuș. Mulțumesc. Doamna Rodriguez. Vreau și eu să mulțumesc tuturor persoanelor care au contribuit la scrierea acestui raport. Am uh, primit multe contribuții și prin intermediul amendamentelor care ne-au permis să uh, ajungem la forma finală a acestui raport pe care vi-l prezentăm astăzi și de asemenea mi-aș dori ca acest raport să ne permită să facem progrese, să îmbunătățim condițiile de viață și, de asemenea, să facem progrese în ce privește egalitatea de drepturi între bărbați și femei în zonele rurale. Mulțumesc! Doamna Morvai, dorea să ia cuvântul? Am înțeles eu bine Domnule președinte, că acum are loc o dezbatere pe acest raport. Nu e dezbatere, doar votul. Îmi cer scuze. Chciałbym także powitać gości pani poseł Petir. Vreau de asemenea să urez bun venit unui grup de vizitatori invitați de doamna Petir. De fapt, este vorba despre niște femei active din zonele rurale și doamna Tamara uh, conduce acest grup, dumneavoastră a primit și un premiu. Acum putem să trecem la vot. Votăm așadar amendamentele de compromis mai întâi cu vot electronic și după aceea Când vom vota prin ridicarea mâinii, am să vă rog frumos să fiți reactivi și să ridicați <laughs> mâna ca să pot să vă văd. Începem cu compromisul 15. Vot electronic. S-a deschis votul. Votăm. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem la amendamentul 136. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Acum, cine este împotrivă, spune președintele. Doriți să las cuvântul, vă rog? Vă rog frumos să ridicați mâna. Altfel, trebuie tot timpul să verificăm rezultatul votului. Deci, repet, cine este pentru o, 166? Împotrivă. Se respinge. Acum votăm N-aveți de în limba engleză? Întreabă președintele. Acum totul funcționează? Foarte bine. Compromisul numărul 16. S-a deschis votul. Bine, verificăm. Amendamentul precedent era 176, de fapt. 176. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Deci, vedeți, am făcut bine că am verificat, pentru că diferența nu era foarte mare. Acum trecem la compromisul numărul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul numărul 17. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 161. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 144. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 144. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, compromisul numărul 18. Să deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la Amendamentul 306. <clears throat> Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Acum, a doua parte, spune președintele. Cine este pentru a doua parte la amendamentul 306? Cine este împotriva? Se adoptă. Putem verifica a doua parte, dacă doriți, nu? Acum, compromisul numărul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Domnul Tarabela? Domnule președinte, mă întreb de ce nu am votat amendamentul 174 care nu este caduc. Deci trebuie să votăm 174 înainte de compromisul 19, amendamentul doamnei Schreier-Piric. Bardzo dziękuję, mój błąd. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Da, vă mulțumesc frumos că mi-ați atras atenția. Amendamentul 174. Cine este pentru? Se adoptă. Acum, spune președintele, putem vota compromisul 19, dar de fapt a fost deja adoptat. Bun. Dacă insistați, refacem votul la compromisul 19. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 199. Cine este pentru? 199. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 200. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 307. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 190. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 201. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 212. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 212. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul numărul 22. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 227. Cine este pentru? Amendamentul 227, care este la fel cu 229. Doriți să las cuvântul? Vă rog frumos să verificăm amendamentul 190, căci ați spus respins și mie mi se pare că nu e așa, că de fapt a fost adoptat. Vă rog frumos ca pe viitor să cereți imediat după vot să verificăm. Acum vom verifica amendamentul 190. Să deschizi votul.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 Verificăm cele două amendamente, 227 identic cu 229. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Dar cu o mică diferență de voturi. Compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 244. 244. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 172. Cine este pentru? Se adoptă. 251. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 297. Cine este pentru? Cine este pentru? 297. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 243. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 25. Să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 265. Cine este pentru? Se adoptă. 245. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 246. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 26. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 28. Compromisul 28. Să deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 280 acum. 284, se scuze președintele. Cine este pentru? Cine este pentru 284? Cine este împotrivă? Verificăm. Amendamentul 284. S-a deschis votul. S-a închis. S-a închis votul. Se adoptă. Cu o mică majoritate. Amendamentul? Nu. Compromisul 27. Să deschizi votul. Deci, mai întâi, amendamentul 309, reia președintele. Amendamentul 309, ce este pentru, se adoptă. Acum, compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 294. 294. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 300. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 300. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 229. S-a deschis votul. Nu, compromisul 29, mă scuzați. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 30. S-a deschis votul. Compromisul 30. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 acum. Amendamentul numărul 1 a domnului Marias. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Dar verificăm. Amendamentul numărul 1. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Se adoptă. 4. Cine este pentru? Se adoptă. 5. Cine este pentru? Se adoptă. 6. Cine este pentru? Se adoptă. 7. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 127. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Și acum trecem la amendamentul 105 al doamnei Dăncilă. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 3. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 58 a doamnei Crupa. Pentru. Împotriva. Se respinge. Amendamentul 31 pentru. Împotriva. Se respinge. Și acum compromisul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. <coughs> Se adoptă amendamentul 42 al doamnei Moi. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. Deci s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51 al doamnei Senra și altor colegi. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Da, putem verifica acest vot. Pentru amendamentul 51 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o mică majoritate de voturi. Amendamentul 34. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Și acum compromisul 8. Cine-i pentru? Nu, de, s-a deschis votul. S-a închis votul. Votăm acum amendamentul 60 pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 61 pentru. Împotrivă, se respinge. Amendamentul 62 pentru se adoptă. 65 pentru, se adoptă. 66 pentru, se adoptă. 68 pentru, se adoptă. Compromisul 9, s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Trecem acum la amendamentul 126 pentru. Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. cine pentru? Se adoptă. 106 pentru, împotrivă, Verificăm. Amendamentul 106 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de două voturi. Bine am făcut că am verificat. Amendamentul 110 pentru, împotrivă. Nu ridicați suficient de bine mâna. Vom verifica acest vot pentru amendamentul 110. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum amendamentul 111. Pentru. Se adoptă. 112. Pentru. Nu, nu votăm acest amendament. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. Se adoptă. Și acum după ce am votat toate compromisurile și amendamentele, trecem la votul întregii rezoluții astfel modificate. S-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. Mulțumesc. Doresc să le felicit pe cele două doamne co-raportori. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest dosar. Este un raport foarte important. Încă o dată, felicitări sincere. Doresc uh, doamnele raportor să ia cuvântul? Nu. Facem o foarte scurtă pauză de 3 minute pentru a permite colegilor de la FAM să părăsească sala. Ne pare rău că ne părăsesc, dar urmează apoi celelalte voturi din Comisia Agri. Vă mulțumesc. Am impresia că am reușit să votăm foarte eficient în doar 20 de minute. Mulțumesc!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

Raportor este domnul Viegas. E vorba despre raportul cu titlul Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei, echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a Uniunii Europene. Este un raport important pentru că are obiectivul lor în uh, considerarea acestui noi abordări uh, de sprijin uh, pentru instrumentele financiare care înlocuiesc granturile sau subvențiile. Deci sunt, e foarte important să se abordeze acum acest subiect, faptul că acum s-a, se votează acest raport care va oferi o orientare pentru utilizarea fondurilor în următoarea perspectivă financiară. Cred că ar fi util ca domnul raportor să ia cuvântul. Se află printre noi? Coordonator, pani poseu Sanra, bardzo. Doamna coordonator Sanra, vă rog. Nu, eu doream doar să vă rog uh, să așteptăm câteva minute pentru că s-a dus să-și uh, ia uh, cardul de vot Miguel Viegas. Uh, vă rog frumos să așteptăm două minute să se întoarcă. Porque, proszę, proszę Państwa, mamy, mamy troszkę uzyskanego czasu w związku z tym. Ten... Avem timp la dispoziție, așa că putem să așteptăm două minute. Și apoi vom încerca să recuperăm cele două minute. W takim razie mam propozycję. Am o propunere. Doamna Dăncilă este prezentă. Așa că v-aș propune ca, așteptându-l pe domnul Viega, să votăm raportul doamnei Dăncilă. E vorba de condițiile de muncă și locurile de muncă precare. Doamna Dăncilă se află printre noi, nu-i așa? Da? Comisia competentă pe fond este amplă. Vă rog, doamnă deputată, aveți cuvântul. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului, precum și tuturor colegilor care și-au adus aportul la acest raport. Uh, sper ca acest raport să aducă plus valoare prin munca uh, pe care au depus-o toți cei care au crezut că acest subiect este un subiect important și care va avea efecte asupra celor care lucrează în condiții precare. Mulțumesc! Dziękuję pani poseł. Rozpoczynamy głosowanie. Mulțumesc. Și acum trecem la vot. Începem cu compromisul A. Vot electronic. S-a deschis votul pentru uh, compromisul A. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Și trecem acum la 38. Cine este pentru? Se adoptă. Mulțumesc. Bun. 39 al domnului Caputo. Ați cerut o verificare? Da, putem verifica votul pentru 38. S-a deschis votul. Scuze. Aveam impresia că au fost <laughs> mai multe voturi pentru. Am crezut că majoritatea este pentru. Oricum, votul s-a încheiat. Acum s-a închis votul. Poprawka, poprawka odrzucona. Se respinge. Deci este respins acest amendament. Dar de ce? Pentru că adineauri socialiștii au votat pentru. Trecem. Era otro numero, președinte. Domnul președinte se întrerupe. Domnule președinte, Socialiștii eh, de obicei nu greșesc, dar crezut că e alt număr. Ah, ok. Dobrze. Bine. Trecem acum la 39. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 40 pentru. Se adoptă. 41 pentru. Se adoptă. Compromisul B, cine s-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. 48 pentru, cine pentru? Amendamentul 48 împotrivă, se respinge. 53 pentru, se adoptă. 55 pentru, se adoptă. 56 pentru, se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 59. Cine pentru? Se adoptă compromisul B, A. Cine-i pentru? S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul D. cine pentru? Nu s-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 70, 71 și 72 pentru. Se adoptă. Amendamentul 49 Cine pentru? Se adoptă. 82 pentru? Se adoptă. 84 pentru? Se adoptă. 74 pentru? Se adoptă. 72, 75 eh, pentru? Se adoptă. Și acum 77. cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 78 pentru se adoptă. 79 pentru împotrivă se respinge 80 pentru se adoptă 81 pentru se adoptă 86 pentru se adoptă 83 pentru împotrivă verificăm Votul pentru amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul E s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 90, amendamentele 98, 101 și 103 în bloc, deci 98, 101 și 103 pentru, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 106. Nu. Președintele se corectează. Trecem la amendamentul 100. Cine-i pentru? Împotrivă? Ă, se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Se respinge. Doriți să verificăm? Nu? Atunci trecem la amendamentul 104. 104, cine e pentru? Împotrivă. Uh, se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 1 al domnului Danta pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și trecem la compromisul 2. cine e pentru? Nu, s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine pentru? Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 17 pentru, împotrivă, Verificăm. Deci amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum amendamentul 18 al domnului Tarabela pentru împotrivă. Verificăm. Uh, votul pentru amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19. Pentru. Împotriva. Se respinge. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Pe 22 și 23 vot în bloc pentru se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se respinge. 25 pentru, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se respinge. 27 pentru, împotrivă, verificăm. Votul pentru amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, se respinge, dar verificăm totuși. S-a deschis votul pentru amendamentul 28. S-a închis votul. Se respinge. scuze pentru efectele sonore, spune domnul președinte. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, se adoptă. Și acum votăm întregul proiect de aviz, astfel modificat. Vot electronic, s-a deschis votul. Mulțumesc! Proiectul de aviz se adoptă și o felicităm pe doamna raportor. Doriți să mai spuneți ceva? Vă rog. Bine, dziękuję. Nu? Bine, mulțumesc. Deci vă mulțumim încă o dată. Mulțumim colaboratorilor dumneavoastră. și raportorilor din umbră. Domnul Tarabera a felicitat-o pe doamna raportor, i-a mulțumit în numele întregii comisii. Przechodzimy do sprawozdania pana Biegasa. Pan po... Și trecem acum la raportul domnului Viegas. Văd că domnul uh, raportor a sosit între timp. V-am spus deja cât de important este acest raport. E vorba de noi instrumente um, financiare care trebuie uh, testate în cadrul um, financiar în curs pentru a putea fi folosite în următoarea perspectivă financiară ca să avem la dispoziție mai multe instrumente și mai puține granturi, uh, subvenții directe prin folosirea acestor instrumente. Vă rog, domnule uh, raportor, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, ca să nu uh, întârziem prea mult cu vorba, am reușit să elaborăm un raport care cred că reflectă bine pozițiile grupurilor reprezentate în această comisie. Instrumentele financiare prevăzute sunt uh, instrumente noi, uh, pozitive, care trebuie testate, dar nu trebuie să pună în pericol politicile actuale de sprijin mai ales uh, cele din uh, cadrul uh, celui de-al doilea pilon. Deci, încă o dată, trebuie să testăm și să echilibrăm aceste noi instrumente cu celelalte instrumente de sprijin în agricultură. Nu pentru a le înlocui, ci pentru a oferi un sprijin complementar. Acesta este principalul mesaj precaut uh, pentru a proteja um, modalitățile tradiționale a sprijinirii agriculturii din cadrul celui de-al doilea pilon. Aș dori să vă spun că sunt mulțumit de document. Um, doresc să mulțumesc tuturor pentru implicare, secretariatului Comisiei Agri, colegilor deputați care au participat, um, precum și asistenților lor. Am lucrat uh, bine împreună am, uh, am organizat și audieri cu reprezentanții ai sectorului agricol. Cred că documentul la care s-a ajuns va putea fi larg sprijinit de colegii din comisie. Aby troszkę bliže microfonul, bo słaba slușalmuși. Mulțumesc. Vreau să solicit uh, interpreților să vorbească ceva mai aproape de microfon ca să fie mai bine auziți. Acum începem votul cu compromisul A. Votul e deschis. Mulțumesc. Votul e închis. Compromisul este adoptat. Trecem la amendamentul 39 pentru se adoptă. 21 pentru, se adoptă. 23 pentru, mulțumesc, se adoptă. 69 pentru, respins. Compromisul B. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 31. Cine este pentru amendamentul 31? Mulțumesc. Se adoptă. 32, 33, 34 în bloc. Cine este pentru? Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 35. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Acum amendamentul, nu, compromisul C. Votul e deschis, votul e închis. Încă o dată. Votăm compromisul C. Votul e deschis. Repet, votul este deschis. Votul e închis. Acum se adoptă. Compromisul D. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 48 al domnului Caputo. cine pentru? Se adoptă. Compromisul E. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 59. Pentru. Se adoptă. 60 pentru. Împotriva se adoptă. 61 pentru se adoptă. 62 pentru, se adoptă. Compromisul F. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 73 pentru, împotriva, respins. 75 pentru, împotriva, Verificăm electronic la 75, votul e deschis. Votul e închis. Respins. 76 pentru. Se adoptă. 77 pentru. Se adoptă. Trecem la compromisul 1. Votul e deschis. Votul e încă deschis. Acum am închis votul. Trecem la compromisul 2. Votul e deschis. Votul e închis. Mulțumesc, adoptă. Compromisul 3. Votul e deschis. Mulțumesc. Votul e închis. Se adoptă. Și trecem la votul pe întregul aviz. Votul e deschis. Votul e închis. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Raportorul dorește să mai ia cuvântul? Nu? Mulțumesc. Încă o dată felicitări. tuturor colaboratorilor și raportorului pentru aviz. Trecem acum la următorul aviz, ultimul uh, de astăzi, cel privitor la uleiul de parmier. Mamy opinię. Komisja właściwa jest komisją, Comisia Envi. Comisia de fond este Envi. Titlul complet al raportului este Uleiul de palmier și uh, tăierea pădurilor uh, tropicale. Raportorul este alături de noi. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și, bineînțeles, um, și um, uh, asistenților din uh, staff, mai ales din stafful de la grupul Verzilor. Îi mulțumesc lui Andrei, care m-a ajutat mult. <clears throat> Cred că am reușit uh, să avem un consens larg pentru această chestiune socioeconomică foarte importantă știind care este impactul uh, despăduririlor. Oratorul se întrerupe. Deci vreau să mulțumesc pentru că mm, e adevărat că uleiul de palmier are un mare impact socioeconomic și ecologic, mai ales în țări precum uh, Malaezia și Indonezia. Știu că, de exemplu, în Malaezia suprafețele despădurite sunt mai mari decât tot teritoriul Germaniei. Și știm de asemenea că uleiul de palmier este mai ales folosit în Europa pentru că este mult folosit de industria agroalimentară sau este folosit și sub formă de biocombustibil. De aceea uh, mă bucur că în acest aviz uh, um, am ajuns la un larg consens și de asemenea mă bucur că putem să spunem că uh, de acum înainte drepturile omului uh, trebuie avute în considerare și că nu mai trebuie ca uleiul de palmier folosit pentru biocombustibil uh, să um, reprezinte o amenințare pentru terenurile agricole. Încă o dată mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat. Dziękuję panu posłowi, dziękuję współpracownikom. Mulțumesc. Mulțumim și colaboratorilor noastre și vreau să cer consilierilor politice, ai grupurilor politice, să ia legătura cu coordonatorii pentru a vedea dacă putem să începem mai devreme reuniunea coordonatorilor, dacă aceștia sunt disponibili, ca să terminăm mai devreme. O să ne fie poate recunoscători. Mulțumesc. Trecem acum la vot și Începem cu compromisul 1. Votul e deschis. Compromisul 1. Votul e închis. Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 2, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 3. Votul e deschis. Votul e închis. Trecem la amendamentul 40. Mă iertați, se colectează președintele la amendamentul 18. Cine este pentru? Mulțumesc. Te adoptăm. 78 pentru. Verificăm. Cred că e adoptat, dar trebuie să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge cu o mare majoritate. Acum Compromisul 4. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 15. Pentru? Împotriva? Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Votul e deschis. Zamecam. Votul e închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Votul e deschis. Mă iertați, spune președintele. Amendamentul 131 pentru se adoptă compromisul 5. Acum votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 6. Votul e deschis. Votul e închis. Amendamentul 50 acum. Pentru, împotrivă, respins. 54. Pentru, împotrivă, respins. Compromisul 7, votul e deschis. Votul e închis. Și trecem la amendamentul 130. Pentru, împotrivă, respins. 119 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 8. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Votul e, nu, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 10. Votul e deschis. Votul e închis. Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 11. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 12. Votul e deschis la compromisul 12. Votul e închis. Mulțumesc. Compromisul 13 acum, votul e deschis. Votul e închis. Mulțumesc. Mergem la compromisul 14. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 15. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 16. Votul e deschis. Votul e închis. Mulțumesc. Și trecem la compromisul 17. Votul e deschis. Votul e închis. Trecem la amendamentul 115 pentru, împotriva, respins. 112 pentru, împotriva, verificăm electronic. La 112, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Acum 115. Haideți să revenim și să verificăm și 115. Votul la 115 e deschis acum. Votul e închis. Și, uh, iată, avem uh, dreptate, e respins. Trecem acum la 170. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă și votul pe ansamblul proiectului de aviz. Cine este pentru? Iertați, deschid votul electronic, spune președintele. Votul e închis acum. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Felicitări. Domnul raportor dorește să mai spună ceva? Nu? Mulțumesc. Încă o dată, mulțumim foarte mult uh, domnilor uh, deputați, uh, mulțumim colaboratorilor dumneavoastră și am epuizat astfel partea dedicată voturilor. Dacă este posibil, o să trecem imediat la reuniunea coordonatorilor în plenul